Good morning, ladies and gentlemen, and Bună dimineața, doamnelor și domnilor, un an fericit tuturor. Bine ați venit la prima reuniune ECON din anul 2019. Am plăcerea de a prezida această reuniune în această dimineață. Voi fi și raportoare pentru primul raport și voi interveni și în calitate de coordonator înlocuind unii din raportorii noștri din umbră din această dimineață. Îmi cer scuze dacă voi fi prea prezent în această dimineață, dar aceasta este situația în acest moment. Aș dori, în primul rând, să vă spun bun venit tuturor și să vă întreb dacă am putea adopta ordinea de zi Ați primit uh, ordinea de zi în uh, calendarul indicativ cu modificări față de ordinea de zi inițială și dacă nu aveți nicio obiecție, vom, fi, ad, vom adopta ordinea de zi așa cum se regăsește ea în calendarul uh, indicativ. Vă mulțumesc. Putem trece la punctul 2 de pe respectiva ordinea de zi, unde avem aprobarea proceselor verbale. Uh, puteți să vedeți acolo o listă lungă de procese verbale a mai multor reuniuni, care nu o să le dau citire, dar plec de la premisa că sunteți de acord cu procesele verbale. Acestea sunt, uh, drept urmare, adoptate. Trec la punctul 3, comunicările președinției. Aș avea două comunicări aici. în legătură cu luna viitoare. Reuniunea care fusese programată pentru luna viitoare și care face parte din calendarul reuniunilor pe anul 2019 nu va avea loc, deci nu ne vom întâlni luna viitoare la Strasburg. Al doua comunicare. Marți, 22 uh, ianuarie, vom avea un dialog economic și un schimb de opinii cu doamna Nadia Calvino, ministrul uh, economiei și afacerilor din Spania, între orele 14.30 și 16. Punctul 4 de pe ordinea de zi este o prezentare a nego- negocierilor uh, interinstituționale în desfășurare. În primul rând este vorba de dialogul tripartit privind PEP, uh, produsul uh, de pensii pan-european. În data de 13 decembrie, a avut uh, loc un dialog tripartit, s-a ajuns la un acord uh, politic uh, pe marginea, de exemplu, autorizației um, autorizării PEP de către autoritățile naționale competente, interven- competențele de intervenție asupra produselor de către EOPA, opțiunile de plată a pensiilor și o plafonare a PEP de, de bază. Al doilea un dialog tripartit a avut loc în data de 18 decembrie 2018, ocazie cu care Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord politic în primul dialog tripartit privind regulamentul uh, dedicat mecanismului de protecție uh, uh prudențial. Este introdus un calendar uniform mm, care nu ține cont de, deforma, de declanșarea, uh, de definirea unui credit ca fiind non-performant în funcție de garanțiile oferite pentru creditele neperformante garantate sau nu, va fi uh, respectat un calendar foarte bine definit. Coreper a convenit în data de 7 ianuarie 2019 asupra acestui text și o reconsultare în Econ este prevăzută deja în data de 21 sau 22 ianuarie 2019 avem și dialogul tripartit privind uh, fondurile din data de 8 ianuarie 2019. A fost vorba de primul dialog tripartit privind distribuirea transfrontalieră a fondurilor de investiții colective. Au fost uh, discutate următoarele chestiuni, condițiile pentru OPCVM-uri și pentru denotificarea pentru fondurile de investiții alternative, condițiile pentru precomercializarea acestor fonduri de investiții alternative, nivelul de informare privind uh, taxele percepute, extinderea prevăzută pentru PRIPS și evaluarea respectiv uh, reevaluarea. La nivel tehnic urmează să fie discutate uh, celelalte chestiuni deschise. Urmează următorul punct de pe ordinea de zi privind computerizarea circulației și supravegherii bunurilor supuse accizelor punct pe care o să intervin în calitate de raportor. Nu toate grupurile politice și-au numit uh, raportor din umbră, deci aș dori să le rog să își uh, numească raportorul pe acest raport. Acest raport, uh, această propunere face parte dintr-un pachet de patru propuneri din mai 2018, ocazie cu care Comisia propune noi norme privind bunurile supuse accizelor, atât vis-a-vis -vis de aranjamentele generale, cât și cele dedicate produselor de uh, alcool. Este vorba de posibilitatea competitivizarea circulației și supravegherii acestor bunuri supuse accizelor. Sunt de acord cu sfera de aplicare și conținutul acestei propuneri și aș sugera Comisiei Econ să o adopte fără niciun fel de modificare. Din punctul meu de vedere, este vorba de un dosar pur tehnic. Nu cred că este controversat din punct de vedere politic. Ținând seama de volumul mare de muncă pe care îl avem, de calendarul strâns pentru Comisia noastră, aș propune să respectăm o procedură simplificată în temeiul uh, articolului 50.1 din regulamentul de procedură a Parlamentului European. Dacă sunteți de acord, în calitate de raportor, voi uh, propune uh, un raport de, care va sugera aprobarea acestei propuneri, care apoi să ajungă în plenară. Aș propune să cerem confirmarea în plenară și să trecem la un dialog tripartit cu Consiliul Uh, respectând chiar și o procedură în uh, scris. Deci, aș întreba raportorii din umbră care este părerea lor, dacă și-ar dori o altă abordare sau dacă sunt de acord cu cele propuse de mine. Și dau cuvântul PP-ului să ne spună care este părerea lor. Domnul Ferber. Mulțumesc, doamna președintă. Anov, fericit tuturor. Am o scurtă uh, am o scurtă observație privind ordinea de zi. Suntem puțin dezamăgiți de faptul că votul s-a schimbat puțin, respectiv momentul în care vom vota a fost schimbat puțin și am cere președintelui, nu președintele în, exer- președinte în exercițiu acum, ci președintelui în general să țină cont de faptul că momentul în care un vot a fost uh, anunțat să fie și resp- uh, respectat, pentru că acest lucru ne-ar fi util să ne organizăm mai bine, pentru că știm că se desfășoară voturi în mai multe comisii în același timp uh, în această perioadă. Dincolo de acest aspect, în uh, numele raportoarei noastre din umbră, Ivana Maletici. Uh, o să dau citire unor scurte remarci. Este vorba de un pachet cu patru propuneri, uh, prin care Comisia propune o serie de norme privind bunurile supuse accizelor, norme generale și cele dedicate produselor de alcool. Este vorba de mm, posibilitatea competitivizării circulației și supravegherii acestor uh, bunuri supuse accizelor. După cum ați spus și dumneavoastră, este vorba de o chestiune tehnică, deloc controversată din punct de vedere politic și, după cum ați spus de asemenea, ținând seama de volumul mare de muncă, de calendarul strâns pentru comisia noastră, raportoarea noastră din umbră și eu în calitate de uh, coordonator, suntem de acord cu propunerea raportoarei de a respecta o procedură simplificată în temeiul articolului 50.1 din regulamentul de procedură a Parlamentului European. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Ferber. În numele și de doamna Beres, eu voi fi raportoarea din umbră a raportorului nostru din umbră, domnul Frunzulică, și, desigur, este prima reuniune a Comisiei Econ în anul 2019 în calitatea de coordonatoare din partea grupului Ieșide. Un an nou fericit numeroșilor colegi din sală. Și acum o să citesc uh, notița uh, pregătită de domnul Frunziulică, respectiv de echipa sa. Dragi colegi, Aștept cu nerăbdare, în primul rând, să lucrez împreună cu raportoarea și cu ceilalți raportori din umbră pe această uh, propunere care permite o mai bună organizare a computerizării circulației și supravegherii bunurilor supuse accizelor, extinde, prin extinderea uh, acestui sistem de, de control și pentru bunurile supuse accizelor care uh, vor face uh, obiectul unei comercializări extinse. Majoritatea uh, propunerii Uh, propuneri făcute de Comisia Europeană permit o computerizare, o computerizare a, a um, supravegherii acestor bunuri și ținând seama că nu se aduce o modificare uh, substanțială textului inițial, sunt de acord să respectăm procedura simplificată în temeiul articolului 50.1 din regulamentul de procedură al Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare cooperarea rodnică pe acest raport. Mulțumesc, doamnă Beres. În numele ALDE are cuvântul domnul Ramon, Tra- Ramon Tremosan. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi, am nou fericit tuturor. Voi fi foarte succint în calitate de coordonator și mm, raportor din umbră pe acest raport. Suntem de acord cu propunerea făcută de Comisia Europeană suntem de acord și cu activitatea și propunerea raportoarei, doamna Kay Swinburne. la fel cum au spus și colegii și coordonatorii din partea PP și SID, cred că putem da curs propunerii raportoarei. Mulțumesc! Pe lista mea, în calitate de raportor din umbră pentru Verde Extremului Scott Cato, dumnei mi-a spus că este de acord cu propunerea făcută de mine. Nu văd pe nimeni prezent din partea GUE și cred că am încheiat uh, runda raportorilor din umbră. Nu știu dacă uh, și altcineva mai dorește să ia cuvântul. Dacă nu, trag concluzia că procedura simplificată propusă de mine este una acceptată și o să cerem secretarului să uh, transmit acest raport în plenară imediat după această reuniune, astfel încât să putem avansa foarte repede cu acest raport și să nu mai fie nevoie să-l discutăm, putând să respectăm o procedură scrisă. Vă mulțumesc. Uh, suntem înaintea uh, calendarului. Următorul punct de pe ordinea de zi urma să fie discutat la 9.30, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice prin intermediul analizei anuale a creșterii. În absența raportorului nu putem începe. Îmi cer scuze, dar va trebui să așteptăm câteva minute să vedem dacă uh, Tom Fan de Candelare poate sosi pentru a ne prezenta raportul. Deci haide să luăm o pauză de câteva minute pentru a-l aștepta pe raportor. Mulțumesc! Okay, given that we have the rapporteur here for the next item on the agenda. A sosit și raportorul la următorul punct de pe ordinea de zi. Haideți să trecem atunci la, la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Aș dori să dau cuvântul raportorului, domnul Fan de Candelară. Bună dimineața, dragi colegi! un an nou uh, fericit și din uh, partea mea. Dragi colegi, în data de 21 uh, noiembrie, Comisia Europeană a prezentat analiza anuală a creșterii în contextul semestrului european. E o perioadă pasionantă în comisia noastră. Trebuie să purtăm această dezbatere și asta în termeni pozitivi. Ca atare, am făcut tot ce am putut ca să redactez cât mai rapid proiectul meu de raport. A fost publicat deja pe 26 noiembrie, abia la câteva zile după publicarea de către Comisia Europeană a acestui document, ceea ce ar trebui să ne permită să avem suficient timp la dispoziție ca să dezbatem textul și să organizăm suficiente ședințe ale raportorilor din umbră pe marginea acestei teme, ca să facem schimb de opinii și experiență. Dar Trebuie să spun că există unele întârzieri inutile. Uh, de-abia la 1 ianuarie am lansat uh, procedura. Cum știți, uh, Parlamentul trebuie să-și prezinte raportul pentru summitul Consiliului din luna martie. Iată de ce Trebuie să dezbatem în mod accelerat acest dosar și să vedem ce puncte anume merită atenția noastră. Putem constata cu toții, și eu afirm acest lucru în raportul meu, că Europa cunoaște o îmbătrânire a populației și că ne confruntăm cu provocări importante, care pentru mine necesită o viziune pe termen lung. Adesea e greu să conciliem aceste lucruri cu munca legislativă. Adesea noi vizăm finalul unui mandat și noile alegeri, dar e nevoie de acțiuni pe termen lung, trebuie să le pregătim și să nu ne gândim exclusiv la alegeri. Altfel nu vom putea răspunde provocărilor. Două constatări. Dat fiind că populația îmbătrânește, cheltuielile legate de pensiuni și îngrijiri de sănătate sporesc. Deja uh, rata PIB-ului uh, e uh, înaltă, dar va continua să crească. Îngrijirile pentru seniori și cheltuielile cu pensiile vor uh, apăsa asupra bugetului. Apoi, în al doilea rând, dacă există tot mai puține persoane care finanțează sistemele de securitate socială, problemele nu vor face decât să sporească. E un principiu fundamental al securității sociale, așa cum funcționează în Uniunea Europeană lucrătorii activi sunt cei care plătesc pentru pensionarii uh, zile. Modelul pe care îl cunoaștem azi e, cum se știe, sub presiune. BCE a spus că până în 2070 proporția celor de peste 65 de ani vis-a-vis -vis de populația activă va trece la 52%. Asta înseamnă că pentru fiecare pensionar vor exista uh, doi lucrători activi care să-i poată plăti pensia. În vreme ce azi există patru persoane active pentru fiecare pensionar. Prin urmare, ca politicieni, trebuie să gândim pe termen lung altminteri, viabilitatea finanțelor publice va fi în mare dificultate. La fel și statul providență, cum îl cunoaștem. Putem proceda în trei feluri și evoc aceste lucruri în raportul meu. 1. Sporind rezervele bugetare, 2. Reformă structurală și 3 asimilarea productivității. Sunt încântat să constat că și Comisia Europeană a uh, avansat aceleași elemente. Rezerva bugetară mai întâi. Aceasta trebuie să sporească pentru a face față creșterii uh, cheltuielilor bugetare mai ales ținând seama de creșterea economică. În acest moment precis trebuie să punem bani deoparte. Pactul de stabilitate și de creștere nu reprezintă doar procente, e practic un pilon al politicii economice și ca atare trebuie ca regulile să fie respectate de toate statele membre. În al doilea rând, E nevoie de reforme structurale pentru a combate îmbătrânirea populației. Știm că vor uh, exista tot mai puține persoane active, comparativ, și de aceea e crucial ca grupul nostru să elaboreze o politică flexibilă, ca oamenii să Uh, își poate găsi în manieră flexibilă locuri de muncă, să le poată schimba, să beneficieze de învățare de-a lungul întregii vieți, uh, trebuie să-și adauge competențe, trebuie combătute obstacole administrative în calea IMM-urilor în special, trebuie ca oamenii să poată lucra mai mult timp pentru a face față presiunii de care vorbeam. Apoi, reformele fiscale și reformele structurale trebuie să amelioreze creșterea productivității, aceasta trebuie stimulată, uh, pentru a obține o creștere economică durabilă. Vreau să vorbesc despre durabilitate. Creșterea productivității e una, dar creșterea productivității durabile e alta. De asemenea, trebuie garantată productivitatea pe viitor, iar pentru asta sunt necesare investiții. Trebuie să facem o diferență între investițiile durabile pe de-o parte și investițiile curente pe de alta. Uh, cercetarea, dezvoltarea, inovarea, digitalizarea uh, sunt foarte importante. Apoi, dincolo de capitalul fizic, trebuie investit și în capitalul uman. Iată, doamnă președinte, dragi colegi, prioritățile mele pe care le regăsiți în proiectul de raport. Aștept cu nerăbdare dezbaterea noastră și observațiile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule raportor. Acum aș invita raportorii din umbră să-și facă observațiile, începând cu S și D, domnul Pereira. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc raportorului pentru proiectul de text, care sunt sigur va fi baza pentru o dezbatere intensă în acest Parlament. Știm cu toții cât de Importantă e analiza anuală a creșterii, orientările eh, de politici economice și fiscale. În mod normal, începem prin a spune că proiectul de raport e un temei bun pentru munca noastră, pentru cooperarea noastră, dar în acest caz specific trebuie să-mi exprim dezamăgirea cu documentul pe care îl avem uh, în față. Nu sunt sigur că e un bun început. Vreau să mă asigur că raportorul e dispus să conlucreze cu toate grupurile politice pentru a obține compromisuri politice. E ceea ce am făcut și în trecut. Sigur că nu e surprinzător că în Parlamentul nostru să avem opinii uh, Uh, diferite pe politici economice și fiscale, dar, în mod normal, ne ocupăm de aceste uh, divergențe în uh, amendamentele de compromis. Felul în care e prezentat acest proiect de raport mă face să mă întreb și e practic prima mea întrebare de natură politică. Mă întreb deci dacă raportorul e gata să lucreze cu noi pentru a obține compromisul pentru că dacă așa stau lucrurile, avem mult de lucru. Din partea grupului meu există voința politică de a obține această abordare comună și de a, ajunge la compromis. Haideți să vă spun unde vedem noi că ar fi dificultăți politice. Mai întâi, trebuie să spun că pentru grupul meu politic Analiza anuală a creșterii prezentată de Comisia Europeană pare una echilibrată și ne-am dori ca documentul Parlamentului să fie suficient, în suficientă măsură um, în favoarea să se exprime susținând uh, punctul de vedere al Comisiei. Ori acest lucru nu apare momentan în raport. Comisia Europeană ne prezintă practic trei priorități. Prima, investiții de înaltă calitate, atât publice cât și private. Apoi, reforme care se referă nu doar la productivitate, ci și la inclusivitate și calitate instituțională și, în al treilea rând, stabilitate macrofinanciară și finanțe publice sănătoase. Raportul prezintă aceste priorități cu susul în jos și prima mm, e tradusă uh, prin uh, propunerea de uh, un fel de tampoane fiscale, să se limiteze costurile cu forța de muncă, dar nu asta e problema. Problema e acolo unde Comisia Europeană propune ca prioritate construirea unei stabilități macrofinanciare unde disciplina fiscală e un element, raportorul propune aceste uh, tampoane fiscale și orice și lipsește orice referire la Uniunea Economică și Monetară, care practic e temelia uh, echilibrului macrofinanciar. Iată de unde problema noastră. Una atât de conținut cât și una de uh, abordare a acestor trei priorități. Și v-am dat deja acest exemplu privind disciplina fiscală. La fel se întâmplă și cu prioritatea referitoare la investiții. Acolo unde Comisia Europeană propune investiții de înaltă calitate în cercetare, educare, competențe, infrastructură, constatăm în textul de raport referit la investiții pe latura productivă a economiei, ceea ce noi credem că uh, e mult sub nivelul propunerii Comisiei. Acum începe ce reforma structurală, raportorul insistă pe ideea unei reforme structurale care să scadă costurile fiscale, inclusiv mm, schemele de pensii publice, promovând o piață forței de muncă flexibilă și toate referirile Comisiei la reforme pentru inclusivitate au dispărut cu totul din proiectul de raport. În mod evident, pentru noi asta e o problemă politică. Avem o problemă, deci, cu prioritățile, cu abordarea fiecarea dintre cele trei priorități ale Comisiei. Ne-am dorit un document care este mult mai uh, bine aliniat propunerii Comisiei și dacă există voință politică, vom construi compromisul politic. Dar întâi de toate trebuie să știm dacă raportorul caută și el uh, compromisul politic sau confruntarea politică. Mulțumim. Acum pentru ECR, raportorul din urmă, Robert Ziller, nu e cu noi, dar voi citi în calitatea mea de coordonator notița lui și se scuză că n-a putut fi azi aici. Dar domnul Zile mulțumește raportorului pentru munca depusă și salută acest raport. Crede că raportorul a identificat corect majoritatea provocărilor și problemelor cu care statele membre, atât din zona euro cât și celelalte, se confruntă și încearcă să aibă o viziune echilibrată. Iată de aceea crede ECR că se va putea continua munca într-o manieră constructivă. Raportorul sublinează în mod corect nevoia de aceste tampoane fiscale pentru a răspunde provocărilor în momentul inclusiv îmbătrânirea populației, iar uh, creșterea productivității este esențială. În, acest, uh, în această privință suntem în urmă uh, și niciun surplus bugetar nu va fi suficient pe termen lung pentru a obține creșterea productivității. Pentru a combate șomajul sau reducerea Uh, economiei gri este de asemenea importantă. Dar unele lucruri lipsesc. Domnul Zile salută faptul că uh, raportul reamintește că în 10 state membre uh, datoria depășește încă 60%. Italia este arătată cu degetul, dar sunt și alte state membre care merită toată atenția. Italia poate că e un exemplu extrem, dar potrivit Comisiei Europene, și în patru alte state membre Mm, planurile bugetare pe 2019 aduc un risc de nealiniere cu pactul de stabilitate și creștere. Domnul Zinale salută faptul că raportorul uh, arată că nu sunt doar dezechilibre negative, ci și unele pozitive, anume surplusuri constatate în anumite state membre și chiar și acestea trebuie să abordate. Domnul Zile crede că trebuie să recunoaștem că intrăm deja într-o Uh, perioadă plină de provocări a creșterii economice și ar atrage atenția asupra uh, pericolului de a ne gândi că ce e rău a trecut deja. Domnul Zile crede că poate raportul e poate prea pozitiv, însă ECR-ul salută raportul și așteaptă cu interes uh, dezbaterile constructive ce vor urma. Acum, în numele grupului ALDE, nu avem pe nimeni de la ALDE. Ah, ba da, Domnul Torvalds. Îmi cer scuze, domnule Torvalds, ați fost prea eh, discret, nu vreau să nu vă cedeți cuvântul, din potriva, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc eh, raportorului, domnul Van Kindelare, pentru un bun temei pentru dezbatere. Ca un comentariu general, pot să susțin linia adoptată în text și uh, perspectiva pe termen lung. Se concentrează pe provocări viitoare, cum e cea demografică, care într-adevăr va fi decisivă. Cred că raportul poate fi ameliorat mai departe, sublinind mai mult potențialul de creștere al pieței unice europene. În capitolul uh, despre tamponare fiscale e important și apreciez că raportorul își exprimă neliniștea asupra deficiturilor bugetare și a datoriilor publice uriașe în anumite state membre, unde putem de asemenea constata că BCE a trebuit să intervină. Cred că textul poate fi consolidat, bună oară, solicitând comisiei să lărgească analiza durabilă a obligațiilor bugetare dar voi reveni la aceste lucruri prin amendamentele mele. Acum începește reforma structurală. În linii mari pot susține uh, pe raportor, la fel și uh, capitolul investiții și creșterea productivității, unde totuși cred că ar, am putea extinde uh, referirea la Uniunea Economică și Monetară. Și vom vedea în ce fel se poate vorbi de competența națională. Știm că până la urmă depinde de statele membre să-și facă treaba. Prin urmare, trebuie să explorăm în ce fel putem să coordonăm mai bine activitatea Comisiei cu cea a Parlamentelor Naționale. Cum am spus, voi introduce amendamente pentru a ameliora textul, dar în linii mari cred că deja suntem pe o cale bună și am încredere că nu vom putea obține în sfârșit un bun text. Mulțumesc și aștept cu interes să lucrez cu raportorul și cu raportorii din umbră. Și am ascultat uh, cu mare atenție pe colegul Silvo Pereira. Cred că știm deja care sunt implicațiile lipsei de constrângeri fiscale și ca atare ar fi de folos să lucrăm împreună încercând să găsim o soluție la problemele uh, și pe care le-a citat și să găsim un echilibru pentru toate cele menționate de el. Mulțumim, domnule Torvald. Spune președinta, nu văd pe nimeni de la Verzi. Raportorul din umbră era în sală, dar a dispărut între timp. Ca atare, am să încerc să-i dau cuvântul de data ce revine în sală, dar nu văd pe nimeni nici de la GUE, nici de la FDD nu există raportor din umbră. Domnul Capel de la NF nu este prezent ca atare. Am să-i dau uh, cuvântul domnului Hockmark la procedura Catch the Eye. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc raportorului pentru acest raport foarte bun. Am văzut că raportorul din umbră de la socialiști a avut o atitudine relativ pozitivă, poate nu 100% pozitivă. Dar am uh, notat că totuși sprijină principala abordare din raport și cred că deja aceasta este o bază bună pentru discuțiile noastre ulterioare. Văd că vă uitați la mine cu multă suspiciune. Dar sper că așa se va întâmpla. Ceea ce este foarte important este să ținem cont de anumite lucruri cruciale, cum ar fi faptul că prea multe state membre sunt în urmă când vine vorba de competitivitate și oportunitățile de creștere. Am subliniat deja de mult faptul că trebuie să crească potențialul de creștere pentru economia europeană în general, dar și pentru economiile din fiecare stat membru. O problemă a economiei europene, și am menționat asta deja de multe ori, este faptul că întotdeauna vorbim despre medii, dar am spus și că dacă stai cu capul în frigider și cu picioarele în cuptor, eh, temperatura medie e bună, dar ca să crească um, competitivitatea economiei europene, este foarte important ca statele membre cu o competitivitate mai scăzută um, să facă ceva pentru ca competitivitatea lor să crească. A, și nu se poate face acest lucru decât prin reforme structurale. Sunt îngrijorat atunci când colegii socialiști Uh, vin cu argumente împotriva reformelor structurale. Aceasta este rețeta șomajului, este rețeta subminării stabilității finanțelor publice. Astfel, este rețeta pierderii uh, pierderii poziției noastre economice în lume. Vedem că economia globală avansează rapid peste tot în afara Europei. Investițiile uh, vor crește în alte regiuni și nu aici. Este o cursă globală nu? și este o cursă um, pentru a ajunge în vârf. Dacă dorim să fim o economie de top, trebuie să intrăm într-o era reformelor structurale și sper că grupul socialist poate să sprijine această idee. Dacă nu, problemele vor apărea. Intrăm acum într-o fază în care ciclul economic începe să scadă și uh, oportunitățile uh, Um, politicii uh, monetare încep să se răsufle. Acum trebuie să intrăm pe calea reformelor structurale. Sper că vom avea aici o discuție pentru ca uh, cu, a, a, cărui, obiectiv principal să fie succesul economiei europene. Are cuvântul acum doamna Pervonș Perez. Această dezbatere va fi animată. Principalul obiectiv nu este să ne asigurăm că economia europeană merge bine, ci să ne asigurăm că economia europeană funcționează în serviciul cetățenilor și, pentru a continua dezbaterea um, după intervenția domnului Hockmark, aș dori să explic uh, logica intervenției grupului S și D uh, în persoana colegului Pedro Silva Pereira. Ați spus că colegul Pereira a apreciat pozitiv Uh, da, apreciat pozitiv punctul de plecare, propunerea comisiei, care, pe baza experienței din acest mandat, definește o ierarhie a priorităților pentru analiza anuală a creșterii uh, de la anul. Această ordine a priorităților definită de comisie nu se regăsește în propunerea raportorului, dar nu numai atât. Uh, este complet schimbată. Um, comisia pornește de la ce am învățat în acest mandat, uh, începând cu planul Juncker, și anume că investițiile de calitate sunt uh, prioritatea numărul unu în economia europeană, dar raportorul spune sau nu reia doar a treia prioritate a Comisiei, adică în engleză, asigurarea stabilității macroeconomice și uh, finanțele publice sănătoase, revin în franceză, uh, face din această treia prioritate a Comisiei o prioritate numărul 1 și, în plus, vorbește uh, de tamponul fiscal pentru economiile din zona euro. Deci, este o interpretare complet diferită a, nu doar a ordinii priorităților, ci și a formulărilor și doresc să adaug două observații. Prima este că este în legătură cu faptul că, pe de o parte, ar exista cei care doresc să respecte regulile și, pe de altă parte, cei care doresc să schimbe complet regulile. Nu, noi nu suntem împotriva regulilor, dorim însă reguli coerente cu obiectivul definit și anume acela de a avea o economie europeană Uh, cât mai performantă. Dar experiența ne arată că regulile actuale sunt prea complicate, nu pot fi puse în aplicare în mod eficient de statele membre și, până la urmă, decredibilizează metoda comunitară chiar dacă știm că este cea mai bună metodă posibilă. Și doresc să pun degetul pe rană încă o dată. Cred că raportul nostru din umbră a făcut-o clar, dar cred că <laughs> trebuie să amintim acest lucru. Socialiștii și democrații sunt în favoarea reformelor structurale, dar nu sunt în favoarea unor reforme structurale oarbe, ideologice, dacă vorbim despre reforme structurale și despre convergență, trebuie să mergem până la capăt și observăm că, așa cum a amintit și raportorul, atunci când Comisia face propuneri de reforme structurale care ni se par legitime, raportorul nu le dorește. Um, adică cum uh, echipăm populația pentru a-și uh, uh, exploata capitalul uman pentru a îmbunătăți uh, situația socială a sănătății, a educației uh, în rândul cetățenilor europeni. Ceea ce privește convergența, un subiect care revine sub, des în discuție, vedem că raportorul vede convergența doar ca instrument de consolidare a unor reforme structurale în detrimentul unei abordări globale a convergenței care poate ar permite uh, să vorbim nu doar despre deficitele din anumite țări, dar și despre surplusurile din alte țări. Îmi cer scuze, doamnă președinte, că intervenția mea a fost cam lungă, dar nu suntem uh, foarte numeroși astăzi, așa că mi-am permis să vorbesc mai mult. Mulțumesc, domnule Beres. Sunt sigură uh, că vom recupera timpul uh, și că vom începe voturile la timp. Am o solicitare de, um, de, de intervenție din partea raportorului din acest dosar de la Comitetul Regiunilor. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc că dați Comitetului Regiunilor ocazia de a-și prezenta punctul de vedere în fața acestei comisii. De obicei se întâmplă invers. Deputații euro Deputații vin la noi, dar mă bucur că de data aceasta pot eu să iau cuvântul într-o comisie a Parlamentului European. Ehm, această nouă analiză anuală a creșterii este o veste bună sau include vești bune. Se concentrează mai mult pe investiții, pe nevoile de investiții la nivel de țară, la nivel sectorial și la nivel regional, chiar dacă dimensiunea regională este încă foarte redusă. Și pentru prima dată se vorbește despre disparitățile teritoriale, ehm, aspecte asupra căruia am insistat în ultimii ani. De acum încolo, rapoartele pe țări și recomandările specifice pe țări vor fi luate în considerare în programarea politicii de coeziune, dar acesta nu este singur motiv pentru care semestrul european devine mai relevant la nivel de țări. Alt motiv este faptul că noul program de sprijin pentru reforme va stimula doar angajamentele de reformă identificate în contextul semestrului european este cu atât mai important să se răspundă la niște întrebări cheie. Mai întâi, ce reforme structurale trebuie să beneficieze de prioritate? În al doilea rând, cum se poate aborda flexibil uh, problemele diferite ale comunităților rurale și urbane, ale unor regiuni competitive sau necompetitive, ale regiunilor periferice și neperiferice și așa mai departe. În al treilea rând, cum se poate uh, asigura sprijinul pentru aceste reforme de la nivel de țări, care a lipsit în multe cazuri și cum putem să evităm încălcarea principiului subsidiarității sau al um, proporționalității. Riscăm să se încalce aceste principii dacă semestrul european nu respectă principiul parteneriatului și abordării bazate pe locul cel mai bun depus în aplicare din politica de coeziune și duce la intervenții în domenii uh, în care Uniunea Europeană nu are competență exclusivă și, în anumite cazuri, nu are deloc competență din punctul nostru de vedere, se poate răspunde pozitiv la aceste întrebări doar dacă toate nivelurile de guvernanță lucrează în parteneriat pentru um, punerea în aplicare a semestrului european. În ciuda unor bune practici, asta nu se întâmplă astăzi. În 2017, um, Comitetul Regiunilor a propus un cod de conduită în acest SOP. Parlamentul European a sprijinit ideea explicit în rezoluția sa privind semestrul european din octombrie 2016. Din păcate, până astăzi, Comisia nu a reacționat pozitiv la această idee a unui cod de conduită. Acest lucru este paradoxal. Investițiile europene din cadrul politicii de coeziune se bazează pe cod de conduită și pe principiul parteneriatului care îi uh, garantează implicarea directă a regiunilor și orașelor, dar în cazul semestrului european nu există un temei juridic pentru implicarea regiunilor și a orașelor, chiar dacă Comisia dorește să alinieze politica de coeziune cu semestrul european. Acest paradox nu este doar o preocupare a regiunilor și a orașelor. Președinția română a cerut CR-ului să pregătească un aviz pe acest subiect. Un ultim punct, uh, la fel de important însă, este faptul că semestrul european nu este un uh, obiectiv în sine. Până acum, uh, semestrul și politica de coeziune s-au aliniat strategia 2020, care acum se încheie. E nevoie de un cadru pe termen lung, pentru că astfel e mai ușor pentru autoritățile publice și actorii interesați să aibă o perspectivă comună. De aceea, trebuie să găsească compromisuri între creștere durabilă, um, rezistență economică și stabilitate macroeconomică. Concilierea acestor puncte poate, poate asigura că acest nou semestru european este un adevărat pas înainte pentru responsabilitatea pe teren, se poate îmbunătăți subsidiaritatea, credibilitatea Uniunii Europene într-un moment uh, important al istoriei sale. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă mulțumesc, domnului Youngman, și acum uh, dau cuvântul raportorului pentru uh, intervenția sa finală, după ce a ascultat intervențiile colegilor. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții. Voi începe astăzi prin a mulțumi Comitetului Regiunilor pentru prezență și pentru participare la dezbaterea noastră. Într-adevăr, Raportorul merge des la Comitetul Regiunilor și am prevăzut să merg la Comitetul Regiunilor pe 21 ianuarie. În proiectul meu de raport uh, spun că uh, statele membre trebuie să sprijine reformele la toate nivelurile Uh, este singura modalitate de, uh, pentru ca recomandările specifice pe țări să fie puse în uh, aplicare în mod eficient. Este esențial acest lucru dacă dorim să um, se avanseze partenerii regionali, colectivitățile locale, permit o mai bună aplicare a recomandărilor specifice pe țări, mai ales pentru investiții și reformele structurale. Trebuie de asemenea să fim foarte atenți la capacitatea administrativă și instituțională. Este, și um, intervenția Comitetului Regiunilor este clară. Uh, fiecare regiune are propriile sale priorități, dar trebuie să, să acordăm de la acest nivel european suficientă atenție priorităților lor. Deci am, am înțeles um, intervenția Comitetului Regiunilor Alți. Mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru observațiile lor pozitive și constructive. Dacă îmi permiteți să reacționez la observațiile destul de critice ale colegilor socialiști. Cred că trebuie să constatăm că întotdeauna avem o marjă de manevră anumiți termeni pot fi uh, acceptați, trebuie să alegem ce putem accepta și ce nu. Bineînțeles, mai putem să discutăm despre uh, reformele structurale și despre importanța investițiilor de calitate Uh, capacitatea uh, instituțională și inclusivitatea. Domnule Berez, bineînțeles, putem să mai discutăm despre simplificare, dar dacă ați citit bine raportul meu, veți vedea că în aliniatul 10 vorbim despre acest aspect. Bineînțeles, uh, putem să nu menționăm doar țările în situație de deficit, putem menționa și țările cu excedent. De altfel, la aliniatul 6 menționez aceste lucruri. Mă bucur că cele trei priorități ale Comisiei Europene uh, sunt sprijinite de grupul socialist și sunteți gata să le reluați. Acest lucru este foarte important pentru continuarea discuțiilor noastre. Am uh, relații foarte bune cu Hugues Bayet. Cadrul cred că este foarte clar. Dar uh, trebuie să fim gata să um, ajungem la compromisuri. Știți, în Belgia nu avem doar cultura ciocolatei și a cartofilor prăjiți, ci avem și cultura compromisurilor. Deci, compromisului. Deci sunt gata uh, să ajungem la compromisuri. Domnule Pereira, dumneavoastră sunteți la fel dispus de, la, să, să ajungeți la compromisuri? Uh, cu toții suntem acum înainte de alegeri. Dacă Ehm, dorim să ajungem la un compromis. Eh, eh, scopul compromisului nu este să eh, fim în aceeași poză împreună la sfârșitul raportului, ci să lăsăm ceva generațiilor următoare. Mulțumesc foarte mult raportorului și tuturor celor care au contribuit la această dezbatere a proiectului de raport. Încheiem acest punct de pe ordinea de zi cu calendarul. Calendarul este strâns pentru că sfârșitul mandatului e aproape. Deci, termenul pentru amendamente este 17 ianuarie 2019. Amendamentele vor fi dezbătute pe 25 februarie și votul va avea loc pe 26 februarie. Chiar dacă s-ar putea să existe mici schimbări uh, în ale acestor date și votul în plenară va avea loc în prima sesiune plenară din martie. Acesta este calendarul prevăzut. Dacă aveți observații, vă rog să le, să le transmiteți secretariatului. Mulțumesc mult pentru contribuțiile dumneavoastră și având în vedere că suntem în avans, am înțeles că următorul raportor își cere scuze și roagă pe domnul Van der Candelare să ne locuiască. Dumneavoastră sunteți deja în sală. Mă uit să văd dacă ceilalți raportori din umbră sunt în sală. Știm dacă domnul Covot sosește. Cofot. Domnul Veres sosește. Eu înlocuiesc pe domnul Zile, așa că cred că putem să trecem uh, la următorul punct de pe ordinea de zi, pentru că suntem cu toții prezent. Domnule Van der Candelare, vă dau cuvântul pentru următorul raport. E vorba de introducerea unor măsuri tehnice detaliate pentru funcționarea sistemului de TVA definitiv pentru impozitarea comerțului între statele membre. Vă rog, domnule Van der Candelare. Mulțumesc, doamnă președinte. Am primit o intervenție foarte elaborată Uh, din uh, partea domnului Martușelo, pe care o voi citi. Sper să luați notițe. Domnul Martușelo îmi mulțumește mie pentru că îl reprezint și își cere scuze că nu poate fi prezent astăzi și își prezinte uh, raportul în persoană. Măsurile pentru funcționarea sistemului TVA definitiv sunt necesare de mult în Europa pentru că sistemul actual are anumite limite. Am avut același cadru de mulți zeci de ani și piața unică a evoluat mult, societățile au evoluat mult și este clar că sistemul trebuie să fie îmbunătățit pentru a ajunge la obiectivele cifrate prezentate de Comisia Europeană. Este extrem de important acest lucru pentru cetățenii noștri ehm, ehm, și pentru nevoile societății, inclusiv ale IMM-urilor și altor realități de producție. Noul sistem prezentat ehm, din uh, directiva 2012-CE um, are ca obiective lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale. Acest lucru uh, se face printr-un sistem împărțit în două care trebuie să continue. Um, avem uh, diferite aspecte privind subiecții comerciali care dispar fără să-și plătească taxele. Cu acest dosar um, vorbim despre furnizarea de bunuri intra, intra Europeană um, și obiectivul este să scadă nivelul fraudelor cu 80% și astfel să se strângă 43 de miliarde suplimentare uh, taxe. Domnul Matoșero, mulțumesc celor care vor depune amendam, au, uh, au depus amendamente și unele dintre acestea sunt clar uh, um, uh, pozitive. ALDE um, a Um, cele anumite lucruri pe care le putem sprijini. Anumiți colegi subliniază importanța fenomenului, spun că o evaziune fiscală în valoare de 50 de miliarde, atunci când uh, este clar că necesită mai multă transparență. Uh, suntem în favoarea ideii de a avea un, por- un site, un portal uh, multilingv care poate contribui pozitiv la rezolvarea acestei probleme. Un al patrulea subiect uh, se referă la persoanele taxate uh, care pot fi impozitate cu TVA. Este, sunt importante activitățile Parlamentului European care trebuie să fie informat de comisie, trebuie să uh, cu siguranță se va ajunge la mm, amendamente de compromis pentru că raportul nu este controversat în legătură cu votul. Putem, domnul Matușilo spune că se va putea vota fiecare amendament în parte, se va ajunge la un compromis doar în legătură cu un articol. Um, domnul Matoșilo și colaboratorii săi sunt la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru amendamente. Uh, puteți să-i transmiteți contribuțiile dumneavoastră prin e-mail sau prin intermediul meu. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, mulți uh, locui, înlocuim alți colegi. Doamna Berez înlocuiește pe raportul din urmă S și D, e pe Cofort. Mulțumesc. Da, așa suntem în 2019, suntem, suntem umbra raportorilor din umbră. Numele lui Iepe Cofort doresc să uh, vă transmit mai întâi scuze pentru absență. Doresc să vă spun că din partea grupului S și D ne bucurăm de amendamentele depuse la acest raport. Uh, Majoritatea se referă la articolul 13 și anume uh, definiția statutului uh, a uh, actorilor interesați. E important să există o definiție precisă um, și este important să se definească valoarea adăugată a sistemului ne bucurăm că se sprijină ideea de a avea criterii transparente um, pentru acest statut. Grupul SID consideră că este extrem de important ca Consiliul să respecte poziția Parlamentului în legătură cu um, acest statut ca instrument pentru a evita frauda transferă la TVA estimată la o valoare de 41 de miliarde pe an. Deocamdată Consiliul nu a propus nicio alternativă la acest uh, statut. Uh, este important ca Parlamentul să ia o poziție fermă în legătură cu amendamentul grupului ALDE de mecanism de compensare dedicat, grupul SCD aș dori să ceară grupului ALDE să descrie mai clar cum ar arăta acest mecanism. S-au depus amendamente și în legătură cu uh, ceea ce s-a făcut în cadrul Comisiei Taxe 3. Grupul SCD a dorit să ceară Comisiei dacă poate să ne transmită situația, care este situația negocierilor în Consiliu și uh, ce prevede în legătură cu rezultatul posibil al creării unui sistem definitiv de TVA. Mulțumesc raportorului și raportorului în umbră pentru cooperarea constructivă în acest dosar. Mulțumesc, doamnă Beres. Acum iau eu cuvântul în numele raportorului ECR Robert Zile, care, după cum a spus, îți cere scuze că nu poate fi aici în această dimineață pentru că e la altă comisie. Și domnul Zile este de acord că frauda transfrontalieră cu TVA este o problemă majoră cu care se confruntă statele membre. Sistemul actual nu ține pasul cu ritmul tocmai accelerat al economiei. Există mai multe studii ale Comisiei Europene care ne demonstrează că, deși deficitele de colectare a TVA au uh, scăzut, sunt în continuare uh, importante. Situația, de fapt, s-a înrăutățit în anumite state membre, unde acest deficit de colectare a TVA a crescut la 20%, dacă nu uh, mai mult. Uh, Domnul Zila, drept urmare, este de acord cu îmbunătățirea sistemului de colectare a TVA transfrontalier. Uh, concluziile Consiliului din 2012 care cer o colectare a TVA în țara de origine, din păcate sunt departe de uh, real, uh, realitate. Propunerea Uh, raportorului pleacă de la taxarea la destinație, însă de fapt uh, vor exista în continuare două sisteme uh, care vor funcționa în, în paralel, existând o povară mai mare, mai ales pentru persoanele care nu sunt Uh, susceptibile să recurgă la uh, fraudă cu uh, TVA. Drept urmare, uh, nu, domnul Zile nu este de acord că această idee a, pers- a unei persoane, a unei entități impozabile certificată va simplifica Uh, situația Aceast, uh, acest concept uh, înseamnă că mm, mai ales întreprinderile mici și mijlocii care nu vor obține acest statut vor fi percepute automat ca uh, nefiind conforme. Drept urmare, uh, Raportorul a depus amendamente care, să, care sunt menite să țină seama uh, de caracteristicile întreprinderilor mici și mijlocii. Pe de altă parte, există și riscul ca uh, Uh, cei care recurg la fraudă să încerce să obțină acest statut, tocmai pentru a-și putea continua activitățile uh, frauduloase. Domnul uh, Zile este de acord cu preocupările și altor state mare, membre care consideră că definiția acestui concept de entitate imposibilă certificată este prea vagă în acest moment. În uh, ciuda acestor uh, dubii, consideră că este posibil să ajungem la o soluție de compromis și este dispus să colaboreze cu ceilalți raportori din umbră în acest sens. Nu văd pe nimeni din partea ALDE care să ia cuvântul și documentul lui Molly Scott Cato în numele verzilor. Mulțumesc, uh, Kay. Sunt de acord cu ceilalți uh, raportori din umbră vis-a-vis -vis de importanța unui sistem uh, uniformizat, uh, unic uh, TVA în Uniunea Europeană. Să sperăm că se va ajunge la o coordonare mai mare uh, din acest punct de vedere în Uniunea Europeană, pentru că, dacă nu, deficitele și lacunele sunt exploatate. Trecând la această propunere specifică, suntem de acord cu ea, pentru că suntem de acord uh, cu depășirea situației uh, actuale fărâmițate, complicată și cu caracter uh, Uh, tranzitoriu înspre un sistem definitiv. Raportul domnului Martucelo recunoaște faptul că sistemul actual de VA are o serie de uh, deficiențe din punctul de vedere al respectării principiului taxării la origine și a costurilor mari de conformitate. Prin amendamentul 26, um, prin care furnizorul este responsabil pentru plata TVA, considerăm că astfel statele membre vor putea identifica mai uh, ușor frauda cu TVA de tip uh, carusel, care se estimează că duce în medie la pierderi de 50 de miliarde de euro anual. Uh, pierderile în anul 2016 din cauza necolectării TVA sunt estimate de Comisia Europeană ca depășind mai mult de 200 de miliarde uh, de euro. TVA-ul urmează să fie plătit de um, furnizorul uh, de servicii și de bunuri în țara de destinație. Ni se pare că e o propunere care ar putea să fie utilă putem fi de acord cu acest concept principial, însă este important că el să nu ducă la apariția unor noi lacune și amendamentele 47 și 48 sunt menite tocmai să um, definească mai bine condițiile în care poate fi obținut statutul de CTP, de entitate sau persoană impozabilă certificată. Deci așteptăm cu nerăbdare, cu nerăbdare discuțiile care sperăm că vor fi rodnice cu uh, raportorii din umbră. Mulțumesc. Nimeni din partea GUE nu este prezent. Nu, nu știu dacă cineva din partea FDD ar dori să intervină. Văd că nu. Și nu văd pe nimeni prezent nici din partea ANL. Drept urmare, uh, nu o să dau uh, cuvântul celui care îl înlocuiește pe raportor pentru că nu mai este prezent și aș dori să întreb comisia dacă dorește să își aducă contribuția la această dezbatere. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Am fost întrebați de un uh, eurodeputat în legătură cu situația discuțiilor purtate în uh, Consiliu. Ce pot să vă spun este că până acum au avut loc aproximativ șase reuniuni ale grupului uh, de lucru din Consiliu la un nivel tehnic și în legătură cu discuțiile purtate, ar trebui să înțelegem că această propunere modifică mai mult sau mai puțin 200 de norme din directiva TVA. Deci discuțiile uh, au fost axate mai ales uh, uh, în jurul înțelegerii mm, consecințelor acestor modificări și au fost discutate de asemenea Um, conceptele generale. Dacă ne dorim introducerea acestui nou concept, persoana impozabilă certificată, dacă ne dorim aplicarea principiului impozitării în țara de origine sau în țara de destinație a serviciilor oferite și așa mai departe. Um, sunt discuții care au început, vor continua, însă ținând seama de domeniul imens de aplicare al acestei propuneri, cred că este imposibil să vă dăm uh, informații concrete despre când se va ajunge la încheierea uh, acestor discuții din Consiliu. Mulțumesc pentru aceste comentarii din partea Comisiei Europene. Ținând seama de faptul că nimeni din partea PP nu este prezent pentru a trage concluziile, o să le trag eu. Raportorul îmi spune că majoritatea amendamentelor uh, nu sunt controversate, deci vom respecta probabil calendarul propus de domnul Fan de Candelare în data de 20 22 uh, ianuarie, fără a prevedea reuniuni uh, specifice dedicate discutării a unor amendamente de compromis. Dacă doriți să discutați anumite amendamente, puteți să le discutați în mod uh, bilateral cu raportorul. Deci calendarul este următorul. 22 uh, ianuarie vot în ECON uh, cu propunerea de a ajunge în plenară în sesiunea plenară din februarie. Am încheiat rapoartele care, discutarea rapoartelor care fost prevăzute înaintea votului. Sesiunea de vot este, prezent, este prevăzută la ora 10.30. Aș propune drept urmare să luăm o pauză de 10 minute.

Dear colleagues, welcome. Dragi colegi, bine ați venit. That she was with me at the mm. Nu știu dacă a venit și Danuta, cu care am participat la conferința președinților. Cred că a sosit foarte bine, deci putem începe votul. Ah, haideți să testăm dacă funcționează sistemul. S-a deschis votul. One ECR, you try to change the... Mm, V-aș ruga să încercați să schimbați uh, locul, dacă aveți cartela de vot, poate merită să încercați un alt, uh, o altă consolă sau să inversați cartela de vot. Minunat! Don't worry, no problem. We all did this mistake. Nu e nicio problemă, e o, pro- e o greșeală pe care am făcut-o fiecare dintre noi de mai multe ori. Putem să încheiem testarea votului și să trecem la votarea rezultatului dialogului tripartit privind regulamentul VNB. Vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, 37 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. Trecem acum la rezultatul negocierilor interinstituționale privind uh, plățile transfrontaliere și comisioanele de conversie valut- valutară. Raportor este Eva Maidel. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. vote is closed. S-a închis votul. 39 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abțineri. Felicitări raportoarei. Și acum trecem la votul mare privind revizuirea autorităților de supraveghere, europene de supraveghere. Și începem cu compromisul lung Deci este modificarea regulamentului EBA, EUPA și așa mai departe. Amendamentul de compromis A pentru, împotriva, abține se adoptă. Compromisul B pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul D pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul F pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul G pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul GA pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul HA pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul HB pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul I pentru, împotriva abținerii. se adoptă. Compromisul IA pentru împotriva abținerii. se adoptă. Compromisul J pentru împotriva abținerii. se adoptă. Compromisul K pentru împotriva abținerii. se adoptă. Compromisul L pentru împotriva abținerii. se adoptă. Compromisul M pentru împotriva abținerii. se adoptă. Compromisul N pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul O pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul P pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul Q pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul QA pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul R pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul S pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 255 pentru împotriva țineri se adoptă.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 Compromisul AK pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AL pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AM pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AN pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AO pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AP pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AQ pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AR pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul ARA pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AS pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AT pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AU pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AV pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AW pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AX pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AY pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AZ pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul BA pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul BB pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul BC pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul BD pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul BE pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul BG pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul B. Am sărit peste BE, spune domnul președinte, pentru împotriva țineri se adoptă. Acum compromisul BH pentru împotriva țineri se adoptă. BF l-am supus votului da. Da. Am votat și BH. Urmează BI. Pentru împotriva tineri se adoptă. BJ. Pentru împotriva tineri se adoptă. BK. Pentru împotriva tineri se adoptă. BL. Pentru împotriva tineri se adoptă. BM. Pentru împotriva tineri se adoptă. BN pentru împotriva abțineri se adoptă. BO pentru împotriva abțineri se adoptă. BP pentru împotriva abțineri se adoptă. BQ pentru împotriva abțineri se adoptă. BR pentru împotriva abțineri se adoptă. BS pentru împotriva abțineri se adoptă. BT pentru împotriva abțineri se adoptă. BTA pentru împotriva abțineri se adoptă. BU pentru împotriva abțineri se adoptă. BV pentru împotriva abțineri se adoptă. BW pentru împotriva abțineri se adoptă. BWA pentru împotriva abțineri se adoptă. BWB pentru împotriva abțineri se adoptă, BWC pentru împotriva abțineri se adoptă, BX pentru împotriva abțineri se adoptă, BXA pentru împotriva abțineri se adoptă, BY pentru împotriva abțineri se adoptă, BZ pentru împotriva abțineri se adoptă. CA acum pentru împotriva abțineri se adoptă, CAA cum pentru împotriva abțineri se adoptă. C, CB pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 288, nu? Am o versiune mai veche. Compromisul CC pentru împotriva abțineri se adoptă, CD pentru împotriva abțineri se adoptă, CE pentru împotriva abțineri se adoptă, CF pentru împotriva abțineri se adoptă, CG pentru împotriva abțineri se adoptă. CH pentru împotriva abțineri se adoptă. CI pentru împotriva abțineri se adoptă. Supunem la vot propunerea comisiei astfel uh, modificată. Vot prin apel uh, nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. 37 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportorilor și supunem la vot acum decizia demarării negocierilor interinstituționale. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Vote is closed. 40... S-a închis. Votul 40 pentru, 2 împotrivă, uh, nicio abținere. Felicitări din nou raportorilor. We move to the... Acum trecem mai departe. Trecem la MIFID și la Solvency 2, începând cu compromisul A. Cine pentru, potriva, abțineri, se adoptă. Votăm propunerea Comisie, prin apă nominală, așa cum a fost amendată, vot deschis. Votul e acum închis. 39 pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. Votăm pentru decizia de mergere la negocierea interinstituțională, vot deschis prin apel nominal. Vot închis. 38 pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări raportorilor. Și trecem acum la următorul uh, punct, dosarul SRB. Începând cu compromisul B, cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C, pentru împotriva abțineri se adoptă. Primul bloc de amendamente. Cine este pentru, împotriva, abțineri, verificare electronică, vot deschis. Votul e închis și se respinge 20 pentru 22 împotrivă. Deci toate celelalte blocuri devin caduce. Acum votăm amendamentul 85. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vot electronic deschis. Votul e închis. Se respinge. Acum trecem la compromisul D pentru împotriva abțineri. Se adoptă compromisul E pentru împotriva abțineri. Se adoptă compromisul F pentru împotriva abțineri. Se adoptă compromisul G pentru împotriva abțineri. Se adoptă compromisul H pentru împotriva abțineri. Se adoptă compromisul I pentru împotriva abțineri. Se adoptă compromisul K pentru împotriva abțineri. Se adoptă compromis L pentru împotriva abțineri. Se adoptă compromis M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 da, compromisul X pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru împotriva abțineri se adoptă. Z pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AA pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AB pentru împotriva abțineri se adoptă. AC pentru împotriva abțineri se adoptă. AD pentru împotriva abțineri se adoptă. AE pentru împotriva abțineri se adoptă. AF pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm propunerea comisiei astfel amendată, vot prin apel nominal, vot deschis. Votul e închis, 39 pentru, 2 împotriva, 1 o abținere. Votăm pentru a merge la negocierea interinstituțională, vot electronic deschis. Votul e închis, 39 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Deci, avem o majoritate calificată pe toate dosarele. Felicitări tuturor raportorilor pentru a fi încheiat cu succes aceste dosare atât de importante. Uh, raportorul Caras cere cuvântul. Vă rog, domnule Caras. Domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, aș dori să mă pronunț în legătură cu aceste dosare, la că, trei dosare la care au fost uh, depuse 4400 de amendamente și să mulțumesc uh, coraportorilor. Aș dori să mulțumesc și lui Burkhard Balz, care a participat la primul uh, raport. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră, mai ales din partea verzilor, din partea ECR și din partea ALDE, pentru că am reușit ca la asemenea dosare atât de complicate să redactăm amendamente de compromis care au permis tuturor să-și regăsească uh, pozițiile inițiale fără a pierde nimic pe fond din, uh, iniți, uh, din amendamentele inițial depuse. Sunt sigur că ne așteaptă negocieri dure cu Consiliul care are o poziție foarte îndepărtată față de uh, poziția adoptată de noi, însă o să apărăm în continuare interesele Parlamentului European cu ocazia acestor uh, negocieri uh, interinstituționale. Vă mulțumesc din nou. Doamna Beres, mulțumesc, uh, domnule președinte. La rândul meu, Vreau să fac ecou cuvintelor lui Otmar Caras. E a doua oară în lunga noastră viață parlamentară că am avut ocazia să lucrăm împreună cu personalități și stiluri complementare și cred că tocmai această complementaritate e o metodă care garantează succesul. Uniți în diversitate, iată, reușim să obținem rezultate. Fiecare știe în acest Parlament, eu nu sunt întotdeauna partizana marilor coaliții, dar atunci când beneficiez și dacă permitem Parlamentului să aibă o poziție de negociere atât de puternică în fața Consiliului, eu cred că e cea mai bună metodă pentru a apăra interesele europene într-un moment în care știm prea bine uh, suntem atât de fragilizați. Și vreau, la rândul meu, să mulțumesc tuturor, tuturor celor care au depus amendamente și mai ales pentru efortul făcut. Cred că spiritul pe care uh, Uh, contribuția pe care fiecare a adus acestui raport se reflectă acum, uh, cu mici excepții, acolo unde atât tot Caras cât și eu am fost în complet dezacord, dar aceste elemente sunt foarte puține la număr. Werner, am lucrat în același spirit, deci n-ar trebui acum să uh, vă dovediți atât de suspicios. Acordul e unul foarte bun. Vreau, în schimb, să mulțumesc în mod deosebit și colaboratorilor noștri, asistenților noștri, a uh, echipei lui Otmar Caras, cât și a echipei mele, au făcut uh, un efort colosal susținut de secretariatul comisiei și ceilalți funcționari politici. Două elemente și pe conținut, ca să se știe ce am adoptat acum. 1. Poziția Parlamentului European e una coerentă nu putem reproșa autorităților de supraveghere să, că își exercită puterea și să ne dăm seama că guvernanța acestor autorități practic nu ne permite, în situația actuală, să exercite în mod adecvat puterea. De unde nevoia de convergență în, în supravegherea pe care o exercită aceste autorități, inclusiv într-un domeniu pe care Comisia a vrut să-l adauge acestui pachet, anume lupta împotriva spălării de bani. Și aici Cred că poziția Parlamentului European, așa cum tocmai a fost exprimată, e clară. Dacă vrem să fim coerenți în combaterea spălării de bani, atunci trebuie să consolidăm guvernanța autorităților de supraveghere altminteri. Practic, nu facem decât să cosmetizăm o situație fără a o schimba. Ori, situația pe care o constatăm azi în UE ne arată cât de mult avem nevoie de schimbare. Președinția română E o reală provocare pentru că timpul este scurt, dar facem apel la această președinție să-și asume responsabilitatea și suntem gata să lucrăm zi și noapte pentru a obține un acord interinstituțional. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Uh, trebuie să spun că rapoartele au fost au fost adoptate cu majoritate de 93 până la 95%. Deci nu cred că putem vorbi de o mare coaliție, ci practic quasi uh, o unanimitate acolo unde toate grupurile politice au contribuit la uh, succesul acestui vot și sigur că e meritul uh, raportorilor foarte buni care au obținut, a reușit să obțină acest consens. N-am văzut niciodată așa ceva, uh, mai ales pe niște dosare atât de sensibile. Sigur, pol- grupurile politice, raportorii din umbră, Parlamentul în ansamblul său uh, a înregistrat un succes și acum putem uh, porni la negociere cu o poziție fermă, solidă, inclusiv, uh, cum spunea Pervanș, pe tema spălării banilor. Mulțumesc încă o dată tuturor și acum trebuie să vă urez totuși la mulți ani <laughs> Până la sfârșitul ianuarie continuă urările, dar îmi face plăcere să demarăm activitatea în acest nou an plin de provocări. Ne revedem pe 21 ianuarie la orele 15. Mulțumesc mult tuturor!